Good morning. Please take your seats. Should get started because yesterday in the... Ar trebui să începem pentru că la reuniunea de ieri uh, am reușit să parcurgem 15 puncte dar au mai rămas alte vreo 20 care se află pe ordinea de zi pentru astăzi. Și ar trebui să începem cu punctul numărul 17 de pe ordinea de zi, referitoare la lista țărilor terțe, ai căror resortizanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe. Este un dosar viza waiver pentru țările din Balcanii Occidentali, un subiect cât se poate de sensibil. Au existat deja dezbatere în plenară pe tema asta și la ultima sesiune din Strasburg. Președinția și comisia noastră acordă o prioritate maximă a acestui dosar. Vizele ar putea să fie ridicate începând cu ianuarie 2010. Raportorul, doamna Tania Fajon, a lucrat intens în ultimele săptămâni, a realizat un proiect și a fost și la Sarajevo pentru a observa uh, lucrurile la fața locului și să poată raporta despre uh, ele. În calitate de raportor din partea Comisiei Libe, doamna Fajon va fi prima care va lua cuvântul, iar după aceea vom avea punctul de vedere al Comisiei sub președinția suedeză. Doamna Fajon. Mulțumesc, domnule președinte, este un subiect foarte sensibil și voi trece la slovenă în prezentarea mea. Stimați colegi, reprezentanții ai Comisiei, Consiliului, doamnelor și domnilor, am pregătit un proiect de raport, după cum ați auzit, după ce am studiat uh, în maximă atenție condițiile din Balcanii Occidentali și uh, stadiul de pregătire al acestor țări pentru facilități în ce privește acordarea de vize, în contextul eforturilor pe care Parlamentul European și le propune pentru liberalizarea sistemului de acordare de viză propunerile din ultimii ani uh, merg în ideea de a realiza un compromis și toți cei trei raportori din umbră sunt de acord cu propunerile făcute de noi. Le sunt recunoscătoare pentru activitatea pe care am desfășurat-o împreună. Am avut discuții similare în legătură cu liberalizarea vizelor în Comisia AFET ieri și punctele lor de vedere sunt foarte asemănătoare cu ale noastre ce este important? Să renunțăm la cerințele de a, a avea viză pentru statele din Balcanii Occidentali. Este dificil să ne imaginăm astăzi că la o zvârlitură de băți de țara mea există persoane care, cărora practic li se interzice accesul în Uniunea Europeană, nu au uh, posibilitatea să se miște liber. Acestea sunt situații care uh, se uh, s-au creat uh, după război, dar sunt familii care sunt uh, practic divizate, trăiesc în țări diferite. Este foarte greu ca acești oameni să poată să-și imagineze un viitor în Uniunea Europeană dacă ei nu beneficiază în clipa de față de drepturile fundamentale de care dispune orice cetățean în Uniunea Europeană și anume dreptul la liberă circulație. Agenda de la Saloniki eh, permite țărilor din Balcanii Occidentali să aibă o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană. Eh, ex- și Firom, eh, Montenegru și Serbia ar trebui să beneficieze de o liberalizare a sistemelor de vize. Asta ar însemna că nu se vor mai cere mm, vize de la 1 ianuarie anul viitor. Eu aș saluta o asemenea decizie, dar trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că în iulie, când Comisia și-a publicat propunerea, în acel moment doar o singură țară îndeplinea criteriile 100% de ce nu a inclus Comisia Bosnia-Herzegovina și Albania în propunerea sa? Nu știu, dar uh, în clipa de față configurația este puțin diferită, tabloul este puțin diferit. După rapoartele uh, care au fost trimise de către Montenegru și uh, Bosnia, Herzegovina și Albania săptămâna trecută, constatăm că și aceste state îndeplinesc majoritatea criteriilor și Comisia trebuie să știe acest lucru, presupun că știe acest lucru. După ce propunerea Comisiei a fost publicată în mai, s-au mai făcut progrese în alte state din această zonă și în mod special în Bosnia. Faptul că nu a fost inclusă în prima tranșă de liberalizare a sistemului de vize ar putea să aibă repercusiuni politice serioase, pentru că um, practic cetățenii vor suferi consecințele acestei situații. Cum ați aflat, am fost la Sarajevo zilele trecute, am studiat uh, starea de fapt acolo și vreau să vă informez că această țară este pe cale să îndeplinească toate criteriile și pot să vă spun de pe acum că s-au făcut progrese în acest domeniu, inclusiv în ce privește emiterea de pașapoarte cu date biometrice. Comisia va trebui să uh, publice un nou raport, să reevalueze progresele făcute în Bosnia. În clipa de față suntem în mijlocul acestui proces și există posibilitatea ca propunerile din iulie să se schimbe. Apelul meu este cât se poate de simplu. Haideți să permitem Bosniei, Herzegovina și Albaniei să uh, poată să ajungă din urmă celelalte trei state și ă, asta evident ă, cu condiția ca ele să ă, îndeplinească toate criteriile care au fost stabilite de către Comisia Europeană. Pentru că dacă le vom da credit când e vorba de îndeplinirea acestor criterii, ele vor putea să se apropie de spațiul Schengen în anumite condiții și în felul acesta noi nu pierdem timp dacă vom îmbunătăți această reglementare pentru viitor și ar fi un semnal foarte clar pentru cetățenii din acest spațiu, din aceste țări, ei vor, uh, uh, vor putea să aibă încredere în guvernele lor că își vor finaliza toate eforturile pentru îndeplinirea cerințelor. Uh, știm că s-au făcut progrese, cunoaștem condițiile foarte sensibile care există în Bosnia-Herzegovina astăzi de aceea eu cred că este absolut necesar să îndeplinim condițiile care au fost stabilite de către Comisie și de asemenea cred că nu ă, trebuie să existe alte tensiuni, să creăm alte tensiuni în această regiune, pentru că o decizie nefericită ar putea să aibă repercusiuni politice foarte nefericite, iar regiunea Balcanilor Occidentali este una care ne interesează foarte mult și în care ne dorim să existe stabilitate. Știu că persoanele care au criticat propunerea mea afirmă că ea poate fi înțeleasă în sensul că acolo totul uh, s-a uh, realizat deja și că reformele uh, pot să se oprească. Dar nu cred că așa stau lucrurile. Dacă Parlamentul va susține propunerea mea, eu cred că vom da un semnal puternic politicienilor locali din Bosnia-Herzegovina uh, că responsabilitatea se află în mâinile lor, că ei vor trebui să-și continue activitatea, să deschidă uh, porțile spre Uniunea Europeană pentru cetățenii lor și eu cred că ei sunt dornici să-și asume această responsabilitate și uh, perioada din ultima vreme dovedește că ei au făcut reforme uh, sesizabile în ultimele luni. Iar în ce privește situația din Kosovo, care este foarte diferită de situația din Bosnia-Herzegovina și Albania, eu, în propunerea mea, vreau să avem o inițiativă politică. Asta nu ă, este legat în, în ă, niciun fel ă, recunoașterea Kosovo, dar Kosovo a fost recunoscut deja de 22 din statele membre ale Uniunii Europene. Situația eh, de la eh, Kosovo în clipa de față nu corespunde total eh, agendei de la Saloniki, dar dincolo de această situație politică, noi nu putem să îi lăsăm pe cetățenii din Kosovo într-un fel de gaură neagră în ce privește acordurile de uh, liberă circulație în Uniunea Europeană. Trebuie să găsim o formulă care să permită Comisiei să înceapă negocieri, un dialog cu Kosovo, inclusiv în ce privește liberalizarea vizelor, fără să prejudiciem într-un fel sau să aducem atingere statutului uh, regiunii Kosovo și ținând seama de uh, punctele de vedere diferite ale um, statelor membre din Uniunea Europeană, dar trebuie să deschidem o poartă pentru acești oameni. Vă mulțumesc. John, thank you, Mrs. Fajon. Now it's... John, mulțumesc. E momentul acum să acordăm cuvântul președinției fin suedeze. Aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Așa cum s-a spus, este o propunere foarte importantă, iar hotărârea care se va lua va avea o mare importanță pentru foarte mulți oameni. Pe 1 ianuarie 2008 a intrat în vigoare primul astfel de acord cu țări din uh, Balcanii de Vest, iar apoi cu trei luni mai târziu s-a lansat dialogul cu privire la facilitarea vizelor, s-a făcut un calendar. Trei țări, Macedonia, Serbia și Montenegru, îndeplinesc criteriile sau aproape le îndeplinesc. De aceea este foarte important ca Uniunea Europeană să-și păstreze promisiunea și să acorde această facilitate la vize pentru aceste trei țări. Președinția suedeză își propune ca în ședințele Consiliului din 30 noiembrie, 1 decembrie, să ia o hotărâre pentru acorda această facilitate de viză de la 1 ianuarie 2010. În același timp, trebuie să încurajăm Bosnia-Herzegovina să ia în continuare măsuri pentru a putea beneficia la rândul uh, său de aceste facilități. Sigur, această procedură nu este finalizată. Revin la calendar și la propunerea inițială. În ceea ce privește propunerea inițială, dacă vom opera modificări, va fi uh, dificil să respectăm calendarul. Dacă, dacă s-ar opera modificări majore, nu s-ar nu ar putea intra în vigoare această facilitate la vize de la 1 ianuarie și Uniunea Europeană și-ar pierde din credibilitate. Această acordare de facilități uh, pentru ceea ce privește vizele ar trebui să intre în vigoare așa cum uh, am stabilit în calendar. Mulțumesc! Acum are cuvântul Comisia. Bună ziua! Deja am prezentat principalele linii din propunerea Comisiei ieri. Vreau să fac trimitere și la declarația președintelui Barrot de acum câteva zile de la Strasbourg. Am să încerc să fiu succintă. și să mai spun câteva lucruri în urma prezentării raportoarei și a președinției suedeze. Vreau să mulțumesc și tuturor grupurilor politice pentru faptul că sprijină uh, propunerea Comisiei. și pentru faptul că au salutat procesul de liberalizare a regimului vizelor pentru toate țările din regiune, chiar dacă în ce privește metodologia și procedura există încă câteva divergențe. Dar poate că discuția de astăzi este deosebit de utilă pentru a clarifica lucrurile uh, mai ales uh, unele aspecte tehnice, dar serviciile comisiei sunt pregătite să uh, aducă orice fel de explicații necesare. În ce privește procesul uh, în sine de evaluare, s-a creat impresia că există o țară care îndeplinește toate criteriile și alte câteva care sunt aproximativ în aceeași situație. Nu aceasta este viziunea Comisiei. A existat, au existat foi de parcurs pentru toate țările de parcurs, de, din Balcani. Procesul a început în ianuarie 2008, a fost foarte transparent președinția slovenă, atunci în exercițiu, um, a acordat multă um, atenție acestor foi de parcurs și acestui proces și a existat voința politică necesară pentru a ajuta aceste țări să facă progrese. Au existat două etape. Mai întâi, toate aceste state au trebuit să furnizeze informații scrise și am primit toate datele necesare pentru a completa aceste foi de parcurs. Aceasta a fost prima etapă. Apoi, la sfârșitul anului 2008, am hotărât să trimitem misiuni de evaluare pe teren. Comisia a făcut multe eforturi cu ajutorul experților din statele membre pentru ca să putem să verificăm pe teren că reformele anunțate au fost într-adevăr operate și uh, puse în aplicare. Evident că nu ne puteam mulțumi cu niște reforme uh, uh, pe hârtie, ci aveam nevoie de niște modificări concrete. Aceasta a fost a doua etapă a întregului proces, evaluarea și ea s-a încheiat odată cu publicarea raportului Comisiei în, din luna mai. Și apoi, în luna iulie, s-a făcut propunerea pentru um, um facilitarea acordării vizelor sau pentru suprimarea obligației uh, uh vizelor pentru aceste trei țări, fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Serbia și Muntenegru. Am menționat în propunerea comisiei ce anume mai trebuia verificat pentru fiecare dintre țări. Ieri v-am spus că avem intenția fermă de a trimite noi misiuni de evaluare la jumătatea lunii octombrie pentru a verifica dacă respectivele elemente care mai trebuiau, uh, respectivele criterii care mai trebuiau de îndeplinite, au fost între timp uh, îndeplinite și asta pentru Serbia și Muntenegru. Iată care sunt circumstanțele actuale. Pentru aceste țări pentru care am făcut propunerea era uh, clar că uh, toate condițiile vor fi fost îndeplinite la câteva săptămâni după um, anunțarea propunerii noastre în luna iulie. Pentru celelalte două țări, respectiv Albania și Bosnia, uh, am constatat progrese imense. În mai puțin de un an și jumătate, aceste țări au făcut, uh, cum spuneam, uh, foarte multe progrese. Exista un elan, un entuziasm uriaș. Însă, în urma misiunilor de evaluare, uh, s-a observat că mai rămâneau puncte cruciale care trebuiau um, aplicate. Nu era numai problema pașapoartelor. Erau liste întregi de puncte. Pașapoartele erau, să spunem, chestiunea cea mai vizibilă, dar nu era singura. pentru că de ani de zile se vorbește de fapt de uh, faptul că e nevoie de pașapoarte biometrice pentru a putea uh, circula în uh, spațiul european. Pentru Albania și Muntenegru așteptăm la începutul lunii octombrie rapoarte din partea acestor țări. Am evaluat progresele conform documentelor primite și apoi, cum spuneam, avem intenția să trimitem noi misiuni de evaluare pe teren. Acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul acestui an pentru a vedea dacă um, reformele care mai rămâneau de făcut uh, au fost uh, operate. La Strasbourg, vicepreședintele Baro a anunțat deja faptul că Comisia avea intenția să urmărească îndeaproape um, etapele care au mai rămas din acest proces și așteaptă să facă o propunere concretă dacă toate aceste criterii care au mai rămas de îndeplinit uh, vor fi îndeplinite. Aș vrea să mai fac o observație. Ieri am vorbit despre propunerea Parlamentului pentru abolirea regimului de vize pentru Bosnia și Albania. Am spus ieri că Comisia Europeană avea unele îndoieli uh, în ce privește uh, posibilitatea de a pune în practică o asemenea propunere, uh, îndoieli de ordin juridic și practic, dacă puteți să ne dați mai multe explicații și dacă credeți că e necesar, eu pot să vă explic în detaliu ce anume crede Comisia despre acest punct. Acum, despre Kosovo. Comisia și-a exprimat clar intenția de a efectua un studiu și de a vedea cum putem să uh, avem o abordare personalizată pentru această țară, ținând cont de situația sa uh, uh, specială. Și asta în contextul uh, regional. Însă, revin la această primă fază din procesul de eliberare a acordării vizelor, care constă în uh, semnarea unor acorduri de uh, readmisie. Pentru noi, semnarea unor asemenea acorduri uh, este condiție sine qua non pentru a putea lansa apoi un proces pentru um, eliberarea regimului uh, vizelor. Închei aici și vă stau la dispoziție pentru orice alte explicații suplimentare de care ați avea nevoie. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc. O serie de deputați s-au înscris la cuvânt. Însă permiteți-mi să vă aduc aminte că sunt, sunt doar la punctul 17, mai avem încă alte 17 puncte până la 34 de discutat. De aceea vă rog să țineți cont de acest lucru și să încercăm să utilizăm timpul cât mai bine. Vă rog așadar să vă rezumați la două minute per intervenție. Are cuvântul domnul Busutil pentru început. Sau un raportor din umbră, doamnă, dacă doriți să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi uh, să spun că am avut o colaborare foarte bună cu Tania Fayon și doamna Latford. Este important faptul că suntem de acord că trebuie făcut tot posibilul pentru a accelera procesul de liberalizare a vizelor pentru uh, tot, toate țările din Balcanii de vest. Și pentru ca Consiliul să ia o decizie în acest sens cât mai repede, însă nu trebuie să facem compromisuri în ceea ce privește standardele. Noi suntem uh, implicați uh, în acest proces. Vorbim de o generație întreagă de oameni care se simt întemnițați. Nimeni nu trebuie să pună la îndoială angajamentul PPE, însă dorim un proces care să fie realist și rezonabil. Și hai să nu înșelăm poporul bosniac. Amendamentul 6 cu asterix înseamnă că dacă se trece de la o listă neagră la una albă, uh, tot uh, închisă rămâne ușa, pentru că uh, Britania. De ce? Pentru că o condiționa, condiționarea s-a demonstrat a fi un instrument politic foarte important. Autoritățile bosniace au înregistrat progrese imense în ultimul timp în ceea ce privește îndeplinirea standardelor. De ce să renunțăm la această presiune importantă și să riscăm o prelungire a procesului? pentru că noi vrem ca acest proces să fie rapid. Așadar, în raportul Comisiei în primăvară și o deschidere a frontierelor în vară. De ce avem nevoie de acest asterix? Noi reprezentăm valorile noastre și aceste criterii, nu le ascundem, pentru că ne pasă. Ne pasă de oameni din Albania, din uh, Macedonia, din Montenegru, din Bosnia. Sper, Tania și Sara, că putem ajunge la un compromis pentru că suntem deschiși la dialog. În continuare, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Latford, aveți cuvântul. Eu am uh, rămas puțin uimită de ultima intervenție. Eu sunt raportorul din partea Comisiei AFED. Nu am înțeles uh, de ce doamna Cred că Bill se disociază de această structură asupra care a convenisem cu toții noi raportorii din umbră. Însă și ieri, la AFET, a existat un uh, sprijin uh, majoritar pentru această structură, inclusiv din partea unor uh, deputați PPE, începând de la omnibus stil până la doamna PAC, de include cinci țări în sfera de acoperire a acestei reglementări, ceea ce uh, e diferit de uh, o reglementare acum și una mai târziu. Până la urmă, efectul ar fi același. Nimeni nu vrea să devalorizeze uh, standardele cerute. Nu vrem să subminăm nici de acum activitatea Comisiei, de aceea structura structura uh, propunerii doamnei Round, pe care o sprijin, este de a include pe toată lumea în uh, sfera de cuprindere juridică, dar implementarea efectivă să depindă de o evaluare a Comisiei. Eu înțeleg că uh, evaluările pentru aceste două țări vor avea loc înainte de finele anului. Poate că nu vor reuși să recupereze foarte rapid. Apoi, dați-mi voie să mă refer la acest uh, document și din punctul de vedere al stabilității. E o evaluare a comisiei care contează, nu a acestui uh, grup. Din partea care am primit acest document. Poate că este o mică neînțelegere în ceea ce privește asteriscul uh, din cadrul amendamentului. Dar putem să discutăm acest aspect mai târziu. Nu am înțeles uh, din partea Comisiei sau a Consiliului care este obiecția lor efectivă față de cele propuse în ceea ce privește Bosnia și Albania. Poate că sunt uh, piedici legale, dar nu înțeleg care sunt acestea. Propunerea Comisiei a fost deja unul în două etape pentru că uh, spunea că Macedonia se califică deja și <clears throat> preconizăm ca uh, în Bosnia și să se califice până în noiembrie. Deci asta a fost sfera inițială de cuprindere. Acum, Președinția pare să spună că abordarea noastră a Parlamentului ar însemna că Uniunea Europeană uh, nu își poate îndeplini calendarul de a acorda o facilitare a vizelor pentru trei țări. E ca și cum ai, ai spune că dacă Parlamentul European insistă asupra includerii Bosniei și Albaniei, noi am fi cei responsabili pentru tergiversarea procesului pentru celelalte țări. Nu prea înțeleg acest, acest raționament. Probabil că am spus deja suficiente. Sigur, nu ne putem uh, baza doar pe reforme pe hârtie. Noi trebuie să punem în uh, centru atenției publice autoritățile de acolo, astfel încât uh, populația din aceste țări să solicite uh, autorităților lor și guvernelor lor să facă progrese. Eu de aceea nu înțeleg care sunt obiecțiile în Consiliu din partea Comisiei și a președinției. Doamna Ernst, vă rog. You want to raise a point of order? Thank you. Doriți să vă referiți la acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar fi util dacă am primit explicații din partea comisiei uh, pentru a clarifica uh, Lutvort care sunt consecințele practice, legale. Comisia? Doriți să oferiți această clarificare, dar vă rog să o faceți foarte scurt. Foarte scurt. Suntem flatați de încrederea pe care Parlamentul ne-o arată pentru evaluarea făcută de comisie. Eu vreau să confirm cât se poate de serios uh, că statele membre uh, ne uh, acordă încrederea lor pentru a efectua acest exercițiu, dar în ce privește aspectele juridice, conform raportului Parlamentului dumneavoastră, Parlamentul propune să luăm o decizie acum pentru cinci țări și să diferențiem atitudinea față de două țări ca urmare a publicării raportului. După cum știți, Comisia este dispusă să accepte acest raport. Oricum, raportul Comisiei trebuie să fie discutat și în același timp Uh, concluziile trebuie să fie împărtășite de toate statele membre. Comisia finalizează evaluarea sa și publică anunțul evaluării, dar faptul că face acest lucru nu poate să înlocuiască decizia luată de Consiliu. Iar pe viitor, chiar în formula de codecizie Consiliu-Parlament. Deci dacă noi vom spune evaluarea Albaniei este foarte bună și am putea de, din 10 ianuarie, să spunem, 2010 să suprimăm vizele pentru Albania, uh, închiderea consulatelor și ă, pactul politic ă, nu se vor realiza. Nu este competența Comisiei să facă acest lucru, este competența statelor membre, iar gestionarea ă, acestei activități trebuie să beneficieze de acordul Consiliului. Noi așa am procedat și în 2001 când am mai făcut asta. Iar Comisia Uh, a prezentat un uh, raport iar după ce acest raport a fost uh, prezentat, au avut loc lungi discuții la nivelul Consiliului, se ținea seama de politica Consiliului, s-a elaborat un nou regulament care a permis renunțarea la Asterix. Dacă înțeleg bine poziția raportoarei, noi nu dorim neapărat să mai avem o a doua decizie politică trebuie să uh, vă spun că uh, un anunț publicat de chiar uh, nu permite ca noi la nivelul comisiei să stabilim o dată de, pentru eliberarea de, de obligativitate a vizelor și în legătură cu închiderea consulatelor. Două minute nu înțeleg exact uh, obiecțiile comisiei, pentru că formulările care sunt făcute în acest raport al doamnei Fayon uh, reflectă perspective, nu sunt chestiuni tehnice în legătură cu care discutăm, sunt probleme politice și anume că în această regiune în care aceste cinci state au o anumită istorie, este important să mizăm foarte mult pe ceea ce uh, le unește, pe elementele comune. Bosnia, Herțegovina și Kosovo ar trebui să fie implicate, deci, în uh, această acțiune de eliberare a vizelor. Sunt multe lucruri de recuperat, sunt multe uh, criterii de îndeplinit, dar eu cred că aceste lucruri sunt fezabile. Eu sprijin foarte mult această propunere și uh, nu uh, văd uh, care ar fi totuși problemele la nivelul comisiei. Mi se pare că explicațiile care mi s-au dat au fost mai greu de uh, urmărit. Eu cred că ar fi foarte important să creăm o perspectivă și pentru Kosovo, să ne demonstrăm voința noastră de a opera cu problemele acestui spațiu, pentru că dezvoltarea acestui teritoriu, teritoriu trebuie avută în vedere. Iar da, din moment ce în formularea pe care noi o propunem se precizează că noi nu ne legăm de statutul ținutului Kosovo, mi se pare foarte fericit, pentru că ar fi corect și din punct de vedere politic ca pentru acest spațiu, pentru această regiune să sugerăm că există posibilități de soluționare a problemelor parcurgând anumite etape. Mulțumesc foarte mult. Domnul Bronz, două minute. Dacă problema uh, vizelor nu mai este uh, o problemă. Ei bine, atunci ce formule uh, vor figura pentru ca ei să uh, poată într-un fel să fie obligați să se întoarcă în țara lor? Pentru că uh, noi ne temem de emigrația din statele terțe s-ar putea ca oamenii care intră fără viză să uh, dorească să lucreze eventual la negru în statele Uniunii Europene, iar noi nu vom putea să stabilim această piață neagră a forței de muncă și uh, s-ar putea ca ei să ajungă până la urmă într-un fel de uh, situație de, de sclav, să fie exploatați de cei care uh, caută forță de muncă neagră. Mulțumesc, domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Nu există niciun dubiu că uh, această comisie acordă o importanță politică acestui proces de liberalizare a vizelor. Oricum, am ascultat care sunt explicațiile finale care au venit din partea Uh, reprezentantei Comisiei. Și eu nu cred că există, din acest punct de vedere, fezabilitate pentru propunerile care vin din partea raportoarei ca ele chiar să fie duse la îndeplinire. Comisia uh, spunea care ar fi consecințele, dar în felul acesta ele nu reflectă importanța politică pe care noi o acordăm acestui dosar. Eu sunt de acord cu colega doamna Corăță Bil, care spune, bun, raportorul ne sugerează ca aceste țări să fie introduse pe lista pozitivă eh, care înseamnă eliberarea de obligativitatea vizelor. Dar se va realiza acest lucru. Nu, nici măcar nu știu dacă este un uh, mesaj uh, pe care de fapt dorim să-l transmitem oamenilor. Voi sunteți pe o listă care v-ar permite să nu mai fiți obligați să obțineți viză, în același timp vi se cere în continuare să uh, aveți viză. I-am nedumerit în urma explicației din partea Comisiei, cred că ar trebui să ne revizuim puțin poziția noastră. Poate că o reformulăm și găsim o variantă alternativă. Pentru că o atare abordare, mi se pare, așa cum a confirmat și Comisia astăzi, nu este viabilă. Mulțumesc! De Partij voor de Vrijheid is tegen afschaffing van de visum. Mulțumesc foarte mult. Aș fi împotriva eh, eliberării de vize pentru Balcanii Occidentali, țări ca Serbia, Macedonia, Muntenegru eh, încă eh, sunt confruntate cu fenomene de criminalitate, de corupție organizată, oare noi nu am învățat nimic din aderarea României și Bulgariei? să fie acum din nou un pas pentru ca aceste țări să adere uh, la Uniunea Europeană, aș fi împotrivă. Când este vorba despre Bosnia și Albania, sunt absolut împotrivă ca ele să adere vreodată la Uniunea Europeană, să ne gândim, să ne uităm puțin la Bosnia. Cel care uh, îi conduce pe musulmanii din Bosnia dorește ca uh, în Constituție să figureze și o um, legislație tip Sharia. Păi, uh, să ne gândim că în Bosnia s-ar putea să găsim un loc de refugiu pentru teroriștii islamici. Vă rog, încetați, nu mai faceți prostia să favorizați o liberalizare a vizelor pentru Bosnia. Excuse me, Mrs. Gantz. Köszönöm szépen. Doamnă Gantz. Ami kimaradt eddig a vitából az az, hogy ennek a térségnek, a volt Jugoszlávia térségének a stabilitása. Am ascultat cu atenție argumentația adusă în această dezbatere Sigur, uh, pentru stabilizarea acestei regiuni, perspectiva europeană este foarte importantă. Pentru noi este uh, imperativ ca stabilitatea să se păstreze în regiune. Pentru a obține acest deziderat, e important să le arătăm această posibilitate a aderării pentru a-și continua reformele și pe această cale eliberarea de la obligativitatea vizelor este un pas important. Sigur, e vorba și de o decizie politică, nu poate fi privită ca o procedură tehnică, pur și simplu. Sigur că trebuie verificat dacă aceste state îndeplinesc condi- condițiile. Însă, nu am auzit uh, un alt argument. În uh, această regiune mai există tensiuni, special în Bosnia, Herțegovina. Aici, pe lista țări, dacă acestea sunt uh, tot pe lista statelor pentru liberalizarea vizelor, um, vor uh, exista probleme pentru că o parte a cetățenilor care au un, pas, un pașaport sărbesc ar putea ieși din țară, alții nu. Trebuie să facem în așa fel încât toate condițiile să fie îndeplinite cât mai rapid pentru ca liberalizarea vizelor să aibă loc cât se poate de rapid. Doamna Keller, vă rog. Eu nu am înțeles uh, întru totul explicațiile comisiei, pentru că amendamentul Asterix nu specifică niciun fel de dată de aplicare, și, se referă doar la condiționare. Nu văd în ce măsură acest lucru aduce la o tergiversare. Am două întrebări concrete și anume, am dorit să știm de ce Comisia este împotriva acestei propuneri de a include toate cele cinci state din Balcani, pentru că Macedonia este singura țară din Balcani care îndeplinește standardele. Nu văd de ce se face o diferențiere între Serbia, Montenegro și Bosnia și Albania. Nu înțelegem de ce, dar am fi bucuroși să ascultăm argumentația Comisiei în acest sens. A doua întrebare. Care sunt uh, efectele concrete ale acestei propuneri fără amendamentele Parlamentului în ceea ce privește Kosovo-ul? Nu e clar în ce măsură acest lucru va avea repercusiune asupra regiunii Kosovo. Aș dori să aflu acest lucru. Și domnul Șogor, nu? Cred că putem da cuvântul raportoare pentru o reacție. Manu? Mulțumesc, domnule președinte, încă un vorbitor. Am doresc să-mi exprim doar o rezervă. Să ne închipuim că delegația spaniolă din PPE nu sprijină amendamentul în ceea ce privește Kosovo în forma sa actuală. Doamna Fajon, mulțumesc pentru toate contribuțiile dumneavoastră, mulțumesc și Consiliului și Comisiei tuturor colegilor. Dați-mi voie să menționez că este responsabilitatea politică a Uniunii Europene de a transmite un mesaj politic clar tuturor țărilor din Balcanii de Vest. Mă bucură faptul că să constat că există un acord general în ceea ce privește necesitatea accelerării acestui proces de liberalizare. De aceea Mă surprinde faptul că raportorul din umbră al PPE nu mai pare fi de acord în ceea ce privește amendamentul Asterix pentru Bosnia și Albania, așa cum convenise în săptămâna trecută. Am consultat uh, în mod neoficial juriștii PPE în timpul elaborării raportului și putem să-i întrebăm încă o dată. Am ascultat explicațiile Comisiei Europene, dar nu înțeleg de ce nu ar fi posibil acest amendament. Putem să solicităm uh, o opinie încă o dată uh, juriștilor PP și putem uh, face acest lucru și în cooperare cu juriștii de la Consiliu și de la Comisie, dacă doriți. În ceea ce privește întrebările colegilor mei, dați-mi voie să afirm că sunt surprinsă, pentru că nu este ceea ce face Parlamentul European în mod normal. De fapt, Comisia Europeană spune că nu încearcă să utilizeze acest amendament as- amendament asterisc n-am mai utilizat din 2001 când au făcut această propunere pentru România. Pe de altă parte au făcut um, o excepție acum trei ani pentru că astfel uh, statele, aceste state au put au permis cetățenilor europeni să călătorească fără vize în aceste țări. Eu cred că ar trebui în continuare o colaborare uh, întărită cu experți în ceea ce privește aceste regiuni, cum ar fi doamna PAC din partea PP și aș dori să mai subliniez că amendamentul pe care îl propunem are menirea de a da o inițiativă politică pentru includerea Kosovo în această liberalizare a vizelor. respectând pozițiile exprimate de state. Și am senzația că principiu am reușit să cădem de acord între grupurile politice în ceea ce privește acest, această formulare. Doamna Corațavil? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Tania. Avem într-adevăr o răspundere politică majoră, în special în ceea ce privește situația actuală din regiune. Și ținând cont de cele spuse de colega din Ungaria, stabilitatea nu vrem să-i înșelăm pe oamenii din Bosnia. Dacă colegii ar avea răbdare să mă asculte, avem o răspundere politică mare în a continua să le spunem autorităților uh, bosniace să-și facă treaba. Această condiționare este importantă, nu ar trebui să o ascundem. Aceasta este responsabilitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamnă Latford, mai aveți în comentarii? În... Eu am înțeles acest asterisc și așa se spune în explicația. Eu consult versiunea mea din Comisia FED, unde se spune că această eliberare de la Obligativitatea vizelor se aplică doar pașaportelor biometrice. Condiționarea uh, statelor implicate se găsește într-o formulare din text de la considerente. astfel încât uh, evaluarea comisiei să ducă la o mutare dintr-o categorie în alta. Aș ruga-o însă pe doamna Crațabil să clarifice întâlnirea cu raportorii de umbră în ce anume constă de fapt problema. La AFET avem o formulare puțin diferită în ceea ce privește Kosovo. Aș dori să avem o formulare care să reflecte și opinia celor care nu recunosc Kosovo și care să ne permită să continuăm în mod pragmatic. Din păcate, se pare că avem probleme tehnice. Cred că Comisia are dreptate când spune începerea unui dialog în ceea ce privește liberalizarea vizelor și eventual proces de aderare. Eu cred că trebuie să găsim o formulare care să fie corectă din punct de vedere juridic și politic, astfel încât toată lumea din Balcanii de Vest să aibă posibilitatea să călătorească fără viză. Și dați-mi voie să să-i spun colegului din Marea Britanie că acordul la Schengen nu se referă la imigrație, ci la călătorii de scurtă durată. Dar oricum dumneavoastră nu faceți parte din Schengen. Eu cred că, de fapt, nu vorbim de lucruri foarte diferite și uh, cred că vom putea ajunge la un acord, să trecem peste aceste mici diferende. Mulțumesc în final, dau cuvântul raportoare. Mulțumesc, doamnă Latford. Constat că suntem, de fapt, de aceeași parte. Aș dori să subliniez pe finele acestei dezbateri, care consider că a fost una fructoasă și utilă pentru noi toți, că sunt încă o dată fericită că am căzut de acord că vom ridica obligativitatea vizelor pentru cetățenii din Macedonia, Montenegro și Serbia, începând de la 1 ianuarie 2010, dar pentru vă rog să acceptați faptul că vrem să acordăm aceeași posibilitate și oamenilor din Bosnia și Albania cu condiția să îndeplinească cerințele stabilite de comisie. Nu vrem să le acordăm uh, pe degeaba ceva, ei trebuie să-și continue munca început, începută și făcută până acum. Cred că este un mesaj politic important pentru cetățenii din cele două țări și în ceea ce privește Kosovo, aș adăuga că cred că trebuie să găsim o soluție pentru a acoperi această gaură neagră din Balcanii de Vest. The deadline for tabling amendments has been proposed for October Termenul de depunere a amendamentelor a fost propus pe 7 octombrie și votul este prevăzut în Comisia Libe pe cincisprezece octombrie. Sper că până la acea dată vom putea ajunge la un acord care să reflecte toate pozițiile exprimate. Sper că acest acord va fi formulat de raportoare împreună cu raportorii din umbră și trecem acum la următorul punct. Văd că Comisia dorește să mai adauge ceva. Vă rog, dacă puteți uh, fi concisă. Voi fi laconică, dacă doriți. Repet. Faptul că ați propus o amendare a regulamentului 539 exclusiv pentru țările din Balcani arată importanța politică acordată acestei regiuni și faptul că doriți să mențineți această coerență regională. Apoi, am să revin asupra diferenței care există între țările care n-au fost incluse în primul val. În Bosnia nu e o problemă legată de pașapoartele biometrice. E vorba de alte domenii. De exemplu, mai au și probleme cu legea antidiscriminare. Mm, au nevoie și de o nouă lege pentru gestionarea frontierelor sunt niște puncte care mai trebuie verificate la fața locului de către următoarea misiune de evaluare. Nu este vorba de o misiune scurtă ca cea pe care o vom efectua în Serbia sau în Muntenegru de numai două sau trei zile, ci ne trebuie niște misiuni de durată mai lungă pentru Albania și Bosnia. În ce privește aceste microstate și poziția raportorului, contextul este foarte diferit pentru aceste microstate și statele din Balcani. Din punct de vedere juridic, decizia cu privire la o dată uh, concretă la care se abolesc vizele trebuie luată uh, în urma discuției unei propuneri a Comisiei uh, și după uh, reuniunea Consiliului care să ia uh, de asemenea o hotărâre în acest sens. În ce privește microstatele, acestea au fost incluse în lista albă, dar uh, cu rezerva semnării unor acorduri dar, încă o dată, nu Comisia hotărăște când se semnează asemenea acorduri, ci Consiliul. Întotdeauna Consiliul este cel care hotărăște în urma propunerii Comisiei sau în urma unor negocieri făcute de Comisie. Mulțumesc! Bine, mulțumesc pe președintele, încheiem aici și trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, provenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competențelor în cadrul procedurilor penale. Trebuie să adoptăm proiectul de raport al doamnei Renate Weber. Dumnei nu este în sală, deci voi da cuvântul doamnei uh, Enis Plașet, care o înlocuiește. Da, încep prin a cere scuze în numele doamnei Renate Weber, care s-a îmbolnăvit și a trebuit să meargă la spital. Uh, acum se simte mai bine, dar nu a putut să fie prezentă astăzi. Aș vrea să fac un uh, comentariu cu privire la compromisul numărul doi. Vrem să spunem că În ce privește amendamentul la uh, decizia Consiliului 977, noi uh, vrem să spunem că ceea ce a fost propus în compromisul 2 nu poate fi sprijinit și uh, raportoarea vrea să se voteze împotriva compromisului numărul 2. Mulțumesc! Bine, trecem la vot acum. Facem un test. Președintele întreabă dacă se va vota electronic sau nu. Deci, Începem votul cu aliniatul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul 7.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 then we are going to vote and count those who not vote. It, has been adopted. Se pare că a fost adoptat, conform rezultatului votului. Domnul Mastela, mai doreați să spuneți ceva? Mai aveți alte probleme? Nu vă funcționează consola? Contrario. Eh. Yes. Eu vreau să votez împotrivă. Also against, my car doesn't work. Și eu vreau să votez împotrivă, spune doamna Macovei. Deci încă două voturi împotrivă. Tot împotrivă. Deci patru voturi suplimentare împotrivă, ceea ce înseamnă 19 voturi împotrivă, 29 pentru, deci este adoptat. Acum, considerentul numărul 8. Sure. Amendment two Who is in favor? Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Pentru, deci. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 23. Cine este pentru? Deci cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Da, am uitat să întreb cine se abține, spune președintele. Nu se abține nimeni, deci adoptat. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, haideți să verificăm. Verificăm. Să deschizi votul.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 Reluăm votul. S-a deschis votul. La amendamentul 5. Now. Now. The vote is closed. S-a închis votul. Încă o persoană în plus de la PPE. Who couldn't vote? So it's, it's, it's been, the amendment's been rejected. Amendamentul a fost respins. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Da, verificăm. S-a deschis votul.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 Wow. How do we well, machine, make it clear? is a uh, How do we get it clear? 25 in favor, 26 against, but it seems it's a 25 de voturi pentru, 26 împotrivă, dar încă o dată um, avem o persoană de la ALDE și una de la PPE care nu ar fi trebuit să voteze, care sunt peste cotă. Președintele întreabă dacă într-adevăr așa e. Dacă a votat o persoană de la ALDE și o persoană de la PPE în plus. Deci, până la urmă, amendamentul a fost respins. Amendment 6. In favor. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm din nou. So, now, the vote is open. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. So it's rejected. A fost respins. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Se pare că a fost respins. Respins. Amendamentul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dorește cineva să verificăm? Bine, verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. So it's adopted. It's finally adopted. S-a adoptat. Amendamentul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul numărul 11. Cine este pentru? A, nu, a fost retras. Amendamentul numărul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Amendamentul numărul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 27. Cine este pentru? Împotrivă. A fost respins. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul numărul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Verificăm amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul numărul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Pare că a fost respins. Haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul numărul 29. Now the vote is closed. S-a închis votul. A fost respins. For one vote. So, amendment 19. Favor. Numărul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Se pare că a fost adoptat. Amendamentul numărul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Amendamentul numărul 20. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul numărul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat. Mulțumesc.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 you want to point of order, Mr. Busutil? Mr. Point of order? Yes, thank you, Mr. Chairman. Just to... Domnul Busutil, un punct de ordine. Vreau să spun ceva înaintea votului cu privire la amendamentele numărul 2 și numărul 7. Ok, let's proceed. That's, that's point number 9. Yes, Mrs. Keller. Point... Doamna Keller și dumneavoastră doreți să luați cuvântul? punct de ordine. Apropo de amendamentele de la Comisia Bugete, vreau o explicație pentru amendamentul numărul 2. Ce se întâmplă cu cooperarea între Frontex și uh, Agenția ONU pentru Refugiați? Nu e foarte clar cine va avea acces la informații de la cine. În versiunea germană, cel puțin, se pare că agenția ONU ar trebui să aibă acces la informații și cum suntem de acord cu faptul că Frontex nu va lua parte la toate operațiunile um, or, Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, trebuie să clarificăm. Și apoi, amendamentul oral. Se spune că ar trebui să se hotărască de la caz la caz. Dar, de fapt, textul a fost copiat din liniile directoare uh, a acordului de cooperare între Frontex și um, Agenția ONU pentru Refugiați. Acolo se spune că trebuie să fie la caz, după caz la caz, dar până la urmă vreau să știu cine ia hotărârea, când anume se permite accesul la aceste informații sau nu. Președintele, da, da, văd despre ce este vorba și cred că are legătură și cu amendamentul numărul 3 al domnului Busutil. Mi s-a spus că ar fi bine să vă fac o precizare pentru toată lumea. Dacă amendamentul 3 este adoptat, amendamentul 2 al domnului Tavares, numai partea inclusă în comentarii, va fi supusă la vot în calitate de o adăugare la amendamentul oral. Deci votăm amendamentul numărul 3 și în funcție de rezultatul votului la amendamentul numărul 3 vom vedea dacă supunem la vot amendamentul numărul 2 cu un amendament oral.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 Doamna Keller, ați spus că doreați niște clarificări față de versiunea germană a amendamentului numărul 2 a domnului Tavares. Se pare că decizia de la caz la caz va fi făcută de părțile interesate, cele care sunt implicate în operațiunile desfășurate de agenția Frontex. Haideți să trecem la vot. asupra proiectului de raport cu privire la buget. Doamna Head, mulțumesc, domnule președinte. sunt mult prea multe persoane care se plimbă prin sală și au conversații personale în timpul votului. Vă rog frumos să spuneți tuturor să facă liniște ca să ne putem concentra asupra votului. Da, aveți dreptate, spune președintele. Let's, let's proceed to the vote. Începem votul. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul numărul 3. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. A doua parte. A doua parte. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Da, și domnul Busutil. Înainte să votăm amendamentul numărul 2, domnule președinte, aș vrea să spun că grupul PPE vrea să sprijine acest amendament cu condiția să fie o adăugire la amendamentul numărul 3, așa cum a spus și dumneavoastră, și dacă termenii de la caz la caz sunt înlocuite cu termenii atunci când este necesar. Domnul Tavares? Da, sunt de acord cu faptul că acest amendament să fie o adăugire, deci nu va înlocui amendamentul precedent, dar vreau să cer un vot separat pentru această înlocuire a termenilor de la caz la caz cu um, formularea atunci când este necesar. Sunteți de acord, domnule Busutil? Da. Atunci așa vom face. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Am votat uh, amendamentul numărul 2, care se încheie cu formularea atunci când este necesar. Yes. Uh, yes. On the where necessary, we're voting where necessary. Deci votăm versiunea doamna Keller. Deci, vreau să ve- înțeleg. Acum avem un vot pe părți și dacă a doua parte nu este adoptată, atunci uh, votăm prima parte sau votăm întregul amendament? Well, and now we're voting on the second part, when necessary. Deci, acum votăm a doua parte a amendamentului cu formularea atunci când este necesar. Pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul numărul 4 cu amendament oral. Cine este pentru? Against. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Domnul Busutil dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să votăm amendamentul numărul 7, aș dori să fac un amendament oral, care la după paranteza unde apare uh, cuvântul și general, la uh, prevederile legislative existente și stabilite de statele membre. Deci am adăuga aceste cuvinte după paranteza în care apar uh, cuvintele uh, um, vizate și în general. Deci votăm acest amendament cu amendamentul oral al domnului Busutil. Da, domnul Dacolina? Noi am apreciat în mod favorabil amendamentul uh, colegului nostru, colegilor noștri, Boselino și Croceta, pentru că țineau cont de experiența precedentă din statele membre. pentru că în confruntarea cu uh, criminalitatea organizată am avut deja ocazia să câștigăm experiență. Și fac din nou trimitere la Italia, unde s-a creat un fond unic pentru uh, justiție și pentru lupta împotriva criminalității organizate și s-a creat un fond de patru miliarde de euro Și atunci când vorbim despre contribuții, contribu, contribuțiile pozitive care pot să vină din oricare parte, mi s-a părut că această propunere era de fapt un lucru bun pentru întregul sistem. Mulțumesc. Thank you, Chairman. Could I just ask my colleague, Mr. Busuttil, to read out... Mulțumesc. Aș vrea să mai citim o dată amendamentele orale ca să știm exact ce votăm. Shall I do so, Mr. Chairman? Okay. Să procedez astfel. Bun, mulțumesc. Amendamentul oral propus. După cuvintele în paranteză targeted in general, închidem parantezele ar fi următoarele. Sau, conform uh, prevederilor legislative uh, care au fost stabilite de către statele membre. Mi se pare suficient de clar pentru toți cei care sunt chemați să voteze. Procedăm la vot. După cum uh, am convenit. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum documentul uh, în totalitatea sa. Cine este pentru? Vot electronic, mă scuzați, spune președintele. S-a deschis votul. Votul este deschis. S-a închis votul. Mulțumesc, se adoptă. 39 de voturi pentru, 3 împotrivă. Vă mulțumim foarte mult!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 Thank you. Let's proceed. Let's proceed. Să mergem mai departe. Iar acum vom avea un bloc. Este un bloc de acorduri pe care le-am discutat ieri între Comunitatea Europeană și Mauritius, Barbados, St. Kitts și Nevis, Bahamas, Antigua și Barbuda. Este vorba despre eliberarea de vize. Deci, votăm fiecare acord în parte și va exista un vot dublu o dată pentru proiectul de raport și după aceea pentru votul final. Deci, la punctul 20, acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind exonerarea de obligații de a deține viză de scurtă ședere. Proiectul de vot, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Punctul 21. Acordul dintre CE și Republica Barbados. Mă scuzați, trebuie să avem votul final. Din nou, la punctul 20. Mauritius. S-a deschis votul. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Punctul 21. Aceeași metodă. Proiectul de raport vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Votul final acum pe marginea aceluiași document s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Punctul 23 Bahamas. Proiectul de eh, raport. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votul final pe marginea acestui document. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Punctul 24. Antigua și Barbuda. Proiectul s-a deschis votul. S-a închis votul. Și acum votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. întreg pachetul așa cum a fost adoptat. Președintele își cere scuze, nu s-a votat acordul cu Seychelles. Da. Regret, s-a deschis votul pentru proiect. S-a închis votul. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumim raportorului, domnului Busutil și vă mulțumim și dumneavoastră pentru vot. Punctul 26. Mai avem? Uh, nu, s-a votat. Să închizi și Nevis. Cred că am votat. Barbuda, Seychelles. Point 22? We, have we not voted... Deci spuneți că nu am votat punctul 22, se închiță Nevis. Să revenim la punctul 22, se închiță Nevis. S-a deschis votul pe marginea proiectului. S-a închis votul. Iar acum votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acum, trec pachetul a fost adoptat. Și trecem la punctul 26. Schimb de opinii cu membrii Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Este un schimb de vederi cu directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Le spunem bun venit membrilor Subcomisiei pentru Drepturile Omului și președintei doamnei Hautala și îl felicit îl salutăm pe domnul Morten Gerum, directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, împreună cu care comisia noastră are legături strânse și vom alterna întrebările din partea celor două comisii. Îi spunem bun venit doamnei Sautala. Va conduce acest schimb de vederi dar înainte de asta îi vom da cuvântul domnului Morten Gerum pentru o scurtă introducere. Deci, îl vom ruga să se prezintă ca reprezentant al delegației Agenției pentru Drepturile Fundamentale pentru toți cei care sunt membrii Comisiei Libe ne va ajuta să apreciem contribuția agenției pentru programul de la Stockholm. Bun venit, domnule Mortenkerum. Veți fi primul care va lua cuvântul. Iar după aceea o vom asculta pe doamna Cautala. Gemen. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, stimați membrii ai Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați invitat la această dezbatere în comun. Este o mare onoare și o plăcere pentru mine să vorbesc în fața dumneavoastră în aceste zile de început ale sesiunii parlamentare și privesc cu interes la colaborarea noastră în următorii cinci ani. Parlamentul European, după cum foarte bine știți, susține drepturile omului atât în interiorul Uniunii Europene și în afara Uniunii Europene de la prima declarație a drepturilor fundamentale din 1977. Au fost adoptate o serie întreagă de rezoluții în care sunt exprimate îngrijorări în legătură cu încălcările drepturilor omului atât în zone îndepărtate cât și în interiorul celor 27 de state membre. Există multe provocări în fața noastră și uh, ele constituie o îngrijorare pentru agenția noastră. Voi menționa câteva din îngrijurile noastre, fenomene de rasism, xenofobie, anti-islamism, excluziunea socială a romilor și uh, noi, ă, ă, inclusiv în ce privește ă, schimbul de informații confidențiale, homofobia, nedreptăți, ilegalități, tratament ilegal față de solicitanții de azil, abuz asupra copiilor. Deci acestea sunt câteva din preocupările noastre. Și toate subiectele menționate fac parte din uh, activitatea multianuală, uh, cadrul multianual pe care ni l-am uh, propus noi până în anul 2012 și sperăm să ne ducem la deplinire mandatul nostru în aceste domenii. În multe din aceste domenii, Uniunea Europeană a oferit deja soluții prin uh, legislația adoptată, politicile adoptate, instrumentele financiare. Există um, acele chestionare Eurobarometru și știm că unul din cei uh, patru europeni ar dori ca Uniunea Europeană să exercite o influență mai mare în promovarea drepturilor fundamentale. Dar pentru a îndeplini aceste așteptări, eficiența răspunsului Uniunii Europene uh, vis-a-vis -vis de provocări legate de drepturile omului trebuie într-adevăr fortificate. Uh, iar dumneavoastră, în calitate de autoritate, inclusiv în ce privește bugetele, dar și de co-legislatori, va trebui să jucați un rol important. Vă voi spune ce facem noi. Suntem o agenție nouă care și-a început activitatea în martie 2007 și suntem un ale Uniunii Europene. Ce putem noi să vă furnizăm, să vă oferim? Sunt trei Uh, lucruri. La nivelul uh, Uniunii Europene putem furniza date comparative în probleme legate de drepturile fundamentale, conform competențelor comunitare. Asta vă poate ajuta pe dumneavoastră în a uh, stabili un impact uh, în ce privește încercarea de uh, acoperire a unor goluri legislative. Uh, Uh, și să vă faceți o idee despre uh, toate necesitățile la nivel comunitar uh, de a acționa în această direcție. Noi vă putem furniza un instrument pentru a conștientiza care sunt drepturile fundamentale la nivelul Uniunii Europene. Pentru că dacă nu există o conștientizare în legătură cu drepturile existente și cum sunt ele încălcate, uh, atunci nu putem progresa. Agenția noastră se străduiește să uh, conștientizeze mai accentuat aceste aspecte. Noi putem furniza consultanță din acest punct de vedere instituțiilor europene și statelor membre în subiecte care sunt relevante pentru cetățenii Uniunii Europene. Valoarea adăugată pe care noi o putem oferi este o concentrare pe golurile existente în implementarea drepturilor fundamentale este foarte important să avem standarde, norme în acest domeniu. Dar există și o dificultate de implementare a lor, iar aici agenția poate să joacă, joace un rol cheie în a, a uh, arăta unde există aceste deficiențe. De exemplu, uh, în legislația antidiscriminare din Uniunea Europeană uh, se constată de fapt că uh, prevederi legale pur și simplu nu pot rezolva problema. Noi am lansat un chestionar foarte amplu în ce privește minoritățile etnice și numele este EU Maides au fost uh, monitorizate un număr foarte mare de minorități uh, etnice eh, care trăiesc în cele 27 de state uh, membre și care se confruntă și cu discriminare rasială, iar rezultatele acestui raport vor fi prezentate spre finele acestui an. Oricum, cercetarea noastră a arătat că există un nivel înalt încă de discriminare și de victimizare în interiorul Uniunii Europene. Unul din doi romi a simțit pe propria piele o atitudine discriminatorie în ultimele 12 luni și au existat în medie 11 incidente pe an. Asta ne determină să ținem seama de faptul că doar uh, o uh, minoritate foarte mică a acestor persoane de fapt au uh, raportat autorităților competente cazurile de discriminare la care au fost supuse. Iar acest lucru a reieșit și din raportul nostru privind homofobia în statele membre. Deci uh, cazurile de discriminare la adresa homosexualilor nu au fost anunțate autorităților. Ei bine, acest raport antihomofobiei demonstrează de asemenea uh, că uh, sunt prea puțin cunoscute mijloacele legale care le-ar permite ca uh, să se apere împotriva discriminării. Patru din cinci persoane nu cunosc organizațiile care ar putea să le furnizeze un sprijin deci nu se adresează poliției pentru a obține sprijin, nu se adresează nici altor instituții și organisme care au fost create uh, spre binele lor. Deci acestea sunt situații din statele membre și este clar că trebuie investite mai multe resurse pentru a remedia lucrurile și pentru a, ca drepturile fundamentale să poată fi respectate. În activitatea noastră am avut recent ocazia, uh, ni s-a acordat ocazia de către președinția uh, suedeză să comentăm puțin și în legătură cu noul program de la Stockholm. Acest program de la Stockholm stabilește agenda pentru viitorul Europei în domeniul uh, justiției și afacerilor interne. Aceste domenii sunt uh, relevante pentru protejarea drepturilor fundamentale și în acest context este pozitiv că o viitoare comisie se angajează să pună uh, mai mult preț pe dimensiunea drepturilor fundamentale în politici. Programul de la Stockholm sperăm să fie implementat în baza tratatului de la Lisabona, care înseamnă care pune mai bine în valoare drepturile fundamentale. Tratatul prevede și existența unei uh, carte uh, cu obligativitate de a fi, uh, respectare în domeniul drepturilor omului și împotriva discriminării, o, un acces crescut la justiție uh, în domeniul justiției și afacerilor interne și se subliniază uh, implicarea Uniunii Europene în favoarea minorităților. În contextul acestui nou cadru legal. Nu va fi doar necesar, dar va fi și firesc să ne concentrăm pe drepturile fundamentale în toate politicile noastre și în toate actele noastre legislative. Și uh, în toate ocaziile uh, va trebui să se uh, apeleze și la agenția noastră când este vorba despre asemenea demersuri pe plan european. Înainte de a finaliza, aș spune că agenția noastră a colaborat foarte strâns cu alți actori, cu toți actorii care sunt activi în domeniul drepturilor fundamentale și în mod special cu Consiliul Europei și pe plan național, cu instituțiile naționale pentru respectarea drepturilor omului și um, cu agenți guvernamentali relevanți în domeniu. Pentru viitoarea colaborare cu alte agenții europene, Eurofront, Frontex, CEPOL și uh, altele care sunt uh, specializate pe egalitatea între sexe. Deci, uh, noi nu privim respectarea drepturilor fundamentale ca pe un exercițiu administrativ, ci ca pe o, un domeniu care necesită o analiză aprofundată. Iar agenția noastră poate ajuta Uniunea Europeană și statele membre să pună în valoare drepturile fundamentale în toate domeniile politicilor europene, în spiritul cartei uh, pentru drepturile omului astfel încât ă, toți cetățenii care trăiesc în Uniunea Europeană să beneficieze de drepturile fundamentale prevăzute în această carte. Noi vom ă, continua să activăm în acest sens și pot să vă asigur că agenția noastră este pregătită să vă furnizeze toate datele necesare care să permită ca drepturile fundamentale să se afle în centrul agenției uh, Uniunii Europene și eh, vă invit pe toți să vizitați agenția noastră eh, de la Viena. Vă mulțumesc foarte mult! So... Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Hautela, iar apoi au, s-au înscris la cuvânt și alți deputați. Vom trece la dezbatere. Doamna Hautela are cuvântul pentru început. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură această ședință comună Eu am avut ocazia să um, discut aceste lucruri și în Subcomisia pentru Drepturile Omului. Acum a preluat ștafeta doamna Flotre. mi s-a părut uh, interesantă expunerea noastră și aș avea o întrebare legată de această diferențiere în ceea ce privește drepturile fundamentale între uh, dimensiune internă și externă. Pentru că noi ne concentrăm asupra dimensiunii externe. Cum credeți că Uniunea Europeană ar trebui să-și îmbunătățească eforturile pe plan intern pentru a fi mai convingătoare cu terțe țări cu care are negocieri de cooperare cu domeniul comercial. Credeți că există anumite zone care ar trebui să ne îngrijoreze domenii în care alte țări uh, ne fac reproșuri că nu ne-am îndeplini angajamentele în ceea ce privește drepturile omului. Și o ultimă întrebare, dacă, dacă ați uh, fi de acord să participați la întâlnirea noastră cu Consiliul uh, pe această temă care va avea loc la Strasburg uh, în această lună. Asta pentru a avea o bună cooperare între cele două uh, comisii, Comisia Libe și Subcomisia DROA. S-au înscris așadar la cuvânt uh, mai mulți deputați. Doamna Harris Pleasure, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru venirea dumneavoastră aici. Spuneați în expunerea dumneavoastră că au existat uh, progrese în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, dar că mai există foarte multe de făcut în ceea ce privește aplicarea. În acest sens, aș dori să vă întreb dacă aveți impresia că Comisia Europeană folosește într-adevăr instrumentele de care dispune pentru a, a asigura respectarea acestor drepturi fundamentale de către statele membre. Eu cred că proceduri de încălcare a tratatelor ar trebui să fie aplicate mai des dacă se constată astfel de cazuri. În plus, v-ați referit uh, pe bună dreptate la raportul cu privire la homofobie pe care l-am redactat. Cu ceva timp în urmă am întrebat Comisia dacă nu cumva consideră că în ceea ce privește homofobia un astfel de raport ar trebui redactat în fiecare an. Mi s-a spus însă în final că trebuie să luăm o astfel de rezoluție noi înșiși. De aceea întrebarea mea dacă ați fi de acord de a face acest raport anual. Mulțumesc pentru uh, concizia dumneavoastră. Sesiunea noastră de dimineață se va finaliza la 12.30. Va fi dat așadar uh, această pauză până la întrunirea de după amiază, de aceea rugămintea mea este să vă să încercați să respectați uh, în intervențiile noastre timpul de două minute. Vă rog. Am ascultat cu plăcere expunerea directorului agenției și în calitate de fost raportor pentru această agenție, m-am luptat foarte mult pentru înființarea acestei agenții. Am avut o lungă dezbatere cu Consiliul. Mă bucur că am găsit o cale de cooperare și sunt mândră de această agenție și de uh, activitatea pe care o depune și vă felicit în special pentru activitatea dumneavoastră personală în cadrul acestei agenții. Am însă o problemă în ceea ce privește abordarea în cadrul Uniunii acestor probleme a discriminării și homofobiei. De aceea doresc să ridic în discuție această problemă pentru că ne lovim de ea în fiecare zi. Pentru că există senzația unor standarde duble. Avem cazuri concrete de discriminare care sunt tratate foarte serios, există rapoarte, rezoluții ale Parlamentului. Sunt luate în considerare chiar uh, proiecte de legi uh, în uh, diferite state. Dar există și alte cazuri de discriminare care ar putea fi abordate în baza celorlași principii, care însă sunt considerate delicate. Nu le abordăm, nu le tratăm. Eu mă refer concret la chestiunea minorităților, un caz recent unde am adoptat legislație le, limba, uh, adop, limba of, oficială în Slovacia care duce la o discriminare a minorităților de acolo și unde nu se iau niciun fel de măsuri. De aceea aș dori să știu care este opinia dumneavoastră în acest sens, pentru că noi avem senzația că acest lucru nu poate continua așa, pentru că cazuri de discriminare, toate cazurile de discriminare trebuie tratate și abordate în același fel, președintele. Mai sunt 20 de colegi înscriși pe lista de vorbitori și nu mai avem uh, nici măcar 20 de minute, de aceea închidem lista. Vă rog încă o dată să fiți cât mai conciși posibil. Doamna Flontră. Mulțumesc. Uh, Domnule și doamnă președinte, domnule director, uh, întotdeauna mi-a făcut plăcere să ascult rapoartele dumneavoastră de activitate, cu atât mai mult cu cât avem nevoie de um, studiile dumneavoastră cât se poate de precise și de obiective asupra situației drepturilor omului, astfel încât noi, legislatorii europeni, să putem să îmbunătățim aceste standarde în Europa și în afara Europei. Cred că avem mai ales nevoie de experiența dumneavoastră în ce privește mm, legislația cu privire la dreptul de azil și la uh, imigranți. Vreau să știu, amendamentele pe care le-ați propus, mai ales asupra uh, uh la capitolele protecție și solidaritate anunță niște rapoarte pe care dumneavoastră înși v-ați putea să le faceți despre consecințele aplicării directivei de readmitere căci deseori uh, atunci când uh, imigranții sunt trimiși înapoi în țările lor de origine, ei sunt uh, devin victime, nu, nu le sunt respectate drepturile și uneori ajungem la situații absolut absurde unde uh, persoanele refuză să ceară azil, ca, azilul politic, ca să nu fie trimiși uh, într-o țară în care să le fie amenințată viața sau alții care pur și simplu își taie degetele ca să nu uh, li se poate lua amprentele și să fie registrate în sistemul Eurodac. Deci, încă o dată vreau să știu dacă aceste amendamente excelente ne anunță viitoare rapoartele dumneavoastră um, despre această situație. Mulțumesc, doamna Stanoca, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să uh, adaug comentariile la ce a spus doamna Kinga Gal. Apropo de această abordare distinctă pe care o faceți între situația drepturilor omului din Europa și cea din țările uh, din afara Europei. atunci când vorbiți despre situația din țările din afara Europei, vorbiți despre ce se întâmplă în fiecare țară în parte, pe când atunci când uh, vorbim despre situația drepturilor omului din Uniunea Europeană, așa cum a fost cazul cu raportul Libe al colegului Catania, uh, refuzăm să facem uh, mențiuni concrete și să dăm nume de țări și vreau să știu cum am putea să depășim acest lucru. Cred că am putea să se facă o petiție la Parlamentul European. Ne-ați spus că nu este competența dumneavoastră să faceți asta. Dar știm că Um, o mare parte din petițiile care ajung la Parlamentul European uh, sunt uh, reclamații din cauza violării drepturilor omului și poate că agenția dumneavoastră ar putea studia îndeaproape și ar, ar putea să încerce să vadă ce poate să facă pentru a ajuta acele persoane. Da, domnul Morales, mulțumesc. Apropo de ce a spus doamna Stanoca, de multe ori, uh, în urma dezbaterilor din plenară, se cere agenției dumneavoastră să emite un aviz și credeți-mă că nu vă invidiez. Dar revin la ce a spus la începutul introducerii dumneavoastră. Am, avem directive de luptă împotriva discriminării, de um, directive pentru egalitatea la locul de muncă și ele sunt încă din, în vigoare încă din anul 2002 Aș vrea să știu dacă acestea sunt cu adevărat aplicate. Dar se pare că statele membre, chiar dacă au um, inserat legislația națională, au transpus aceste directive, nu le aplică neapărat. Statele membre au spus comisiei că implementează uh, legislație antidiscriminare, dar de fapt există un mare deficit. Uh, știu că sunteți încă o agenție foarte tânără și ar fi o misiune dificilă să monitorizați acest lucru, dar vreau să știu până unde puteți merge. Există multe uh, lucruri uh, frumoase pe hârtie, dar uh, în practică ele nu funcționează și uneori se spune că se, nu se ține cont de principiul de subsidiaritate. Dar acum revin la uh, întrebare, să spun așa. Unde se situează agenția dumneavoastră în tot acest context? Mulțumesc, domnul Van Heck, acum. Bun, atunci domnul Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Vanek este colegul meu într-o altă comisie. Domnul care este prezent și doream să profit de această ocazie pentru a face câteva observații despre modul în care sunt redactate aceste rapoarte anuale și mai ales în ce privește situația drepturilor fundamentale eu urmăresc uh, aceste rapoarte de la bun început și mă întreb dacă nu putem să avem o definiție mai concretă a termenilor precum rasism și discriminare. În ultimul raport anual, la capitolul rasism și discriminare, văd că se vorbește despre un lucru precum uh, că în unele școli din statele membre e interzis să porți uh, ceva pe cap, inclusiv un văl. Ori eu cred că asta nu are nimic de a face cu rasismul și discriminarea, ori dumneavoastră le includeți în raportul anual al agenției dumneavoastră. Deci se ajunge la sentimentul că ar fi o problemă de um, rasism și discriminare, când de fapt nu despre asta este vorba. Deci, vă rog, vă lansez un apel pentru ca acest gen de uh, uh, lucru să fie tratate cu mai multă atenție, ca să nu uh, amestecăm totul și astfel să nu ne mai concentrăm asupra adevăratelor cazuri de rasism. Domnul Șogor, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Kinga Gol a spus deja acest lucru, dar nu pot să nu subliniez faptul că și în România suntem îngrijorați de faptul că forțele extremiste din România s-ar bucura să existe o lege similară precum cea din Slovacia și când știm și faptul că I s-a refuzat uh, uh, președintelui ungar uh, um, dreptul de a intra pe teritoriul Slovaciei. Ne temem că alte asemenea evenimente ar putea avea loc în noile state membre. Vorbim despre încălcarea drepturilor omului. Atunci când E vorba despre legi care trebuie să protejeze drepturile minorităților, care trebuie să protejeze în general minoritățile împotriva discriminării, minorități precum romii. Nu avem asemenea rapoarte uh, care să vorbească despre țările membre în parte. Deja în uh, fosta legislatură am făcut această propunere să existe niște rapoarte despre situația concretă din vechile și noile state membre pentru minorități, dar uh, din păcate nu am avut succes, poate că v-ați putea gândi la așa ceva. Mulțumesc, uh, sunt membru a celor două comisii care se întrunesc astăzi și de aceea mă bucur că avem această întâlnire comună. Am mai multe întrebări. Domnule director, Ați menționat mai multe agenții cu care cooperați și n-am auzit printre ele Fundația um, Mondială pentru um, um, Drepturile la locul de muncă. Și vreau să știu dacă vă ocupați și de situația um, muncitorilor migranți din uh, statele europene ar fi foarte um, interesant dacă v-ați put, putea face cercetări și în acest domeniu și mai ales dacă v-ați uita la rezultatele studiilor făcute de această agenție pe care am menționat-o. Și acum, care este situația în Belarus, această țară care este o vecină cu Uniunea Europeană, ca, cu care vrem să semnăm un parteneriat estic, dar unde drepturile omului nu sunt respectate. Și Amnesty, um, um, Amnesty International recunoaște că cetățenii acestei țări sunt adevărați uh, prizonieri uh, de, um, din cauza opiniilor lor. Doamna Gheruca. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director, vreau să vă um, mulțumesc pentru prezentarea făcută și mai ales pentru faptul că ați vorbit și despre situația uh, romilor. Una din întrebările pe care vreau să vi le pun este că atunci când vine vorba să se implementeze directivele, se face această segregare pe bază etnică în majoritatea uh, noilor țări membre. Și atunci vreau să știu cum putem să luptăm împotriva acestor tendințe, pentru că e inacceptabil ca în cadrul Uniunii Europene să avem asemenea violări ale drepturilor omului și vreau să știu în ce măsură este agenția dumneavoastră capabilă să vadă care sunt uh, consecințele crizei actuale asupra diferitelor uh, grupuri etnice minoritare din Europa. Vă mulțumesc. Okay, Mr. Tokes, please. Mulțumesc. Domnul aș vrea să spun că trebuie să-l felicităm pe directorul uh, agenției pentru activitatea pe care o desfășoară. Sunt de acord cu Kinga Gal. Este o agenție foarte importantă pentru uh, apărarea drepturilor fundamentale. Așa cum a spus și doamna Hautala, avem de-a face cu probleme în uh, state terțe, ne ocupăm de ele, dar poate că nu ne ocupăm suficient de problemele noastre de acasă, de încălcarea drepturilor minorităților etnice, de a-și folosi limba maternă, de pildă. Să fie oare o operare cu standarde duble? Pentru că e mai ușor poate să vorbești despre alții decât să vorbești despre problemele tale, problemele tale din România, din Ungaria, din Slovacia. Trebuie să schimbăm puțin optica, trebuie să ne concentrăm pe problemele de acasă, drepturile minorităților, drepturile la limba maternă sunt domenii importante. De pildă, drepturile ungurilor care trăiesc în Slovacia și în România serviciile religioase. Ei nu pot să-și folosească limba maternă, nu pot să urmărească o slujbă în limba maternă. Ceea ce ne trebuie este un ombudsman european care să protejeze drepturile minorităților. Avem nevoie de un birou de acest tip și eu l-am mai propus comisiei noastre. Îmi pare foarte rău uh, că am uh, pierdut început începutul acestei discuții foarte importante pentru că am făcut parte din altă comisie. Dar aș vrea să știu dacă criza în ce privește drepturile omului uh, pentru minoritatea maghiară se află pe agenția agenției dumneavoastră. Dumneavoastră știți că în 2006 au avut loc brutalități polițienești în Ungaria. Au existat oameni care au fost împușcați în ochi Uh, au fost operate arestări numeroase. Unul din evenimente a avut loc la o petrecere a grupului Fides noi am avut o uh, reprezentantă uh, din partea uh, Fides, doamna Kinga Gal, care poate să vă furnizeze toate detaliile legate de um, aceste violențe. Lucrurile au demarat atunci. De atunci, drepturile civile și politice din Ungaria sunt violate într-o um, manieră absolut gravă. Nu este un lucru de importanță uh, Eh, secundară. Eh, lucrurile au fost constatate de către ombudsmanul din Ungaria. O serie întreagă de hotărâri judecătorești s-au pronunțat în acest sens. Au fost plângeri îndreptate împotriva violenței cu care a operat poliția. Eu cred că agenția dumneavoastră nu își va menține credibilitatea dacă dumneavoastră veți avea ochii închiși vis-a-vis de încălcarea grosolană a drepturilor omului într-un stat membru al Uniunii Europene și mi-e rușine că un membru al guvernului din Ungaria, care era membru al guvernului din Ungaria de atunci, atunci când aceste intervenții în forță ale poliției au fost uh, dispuse, uh, este acum vicepreședinte a Comisiei Libe în Parlamentul nostru. Mi se pare că este o sfidare a votanților uh, și cetățenilor din Europa. Este o rușine. Mulțumesc foarte mult și uh, Domnule director general, aș vrea să uh, vă spun bun venit în mijlocul uh, comisiei noastre. Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă fi ascultat. Este prima dată că eu sunt membra Parlamentului European și întrebarea mea este legată de criza social-economică care a avut un impact asupra numeroaselor țări din membre ale Uniunii Europene. Oare agenția dumneavoastră efectuat o analiză și în legătură cu modul în care această criză a influențat drepturile omului și care este stadiul din acest punct de vedere în diversele state membre ale Uniunii Europene? În raportul dumneavoastră ne-a spus că oamenii poate nu uh, conștientizează exact uh, care sunt instituțiile cărora li se pot adresa dacă sunt încălcate drepturile omului. Uh, dacă unul din cinci nu știe acest lucru, cum vreți să oferiți informații, să conștientizați aceste posibilități, pentru ca oamenii să știe cui să se pot adresa. Mulțumesc, domnul Germ. Mulțumesc, domnule președinte. Cât mai am la dispoziție? Jumătate de oră? Cinci minute. Din cauza interpreților, precizează președintele. Atunci, permiteți-mi să-mi cer scuză pentru faptul că nu voi putea răspunde în detaliu tuturor întrebărilor. În primul rând s-au ridicat în discuție chestiuni legate de această diferențiere între dimensiunea internă și externă. Aici doresc să clarific că mandatul nostru este doar pentru cele 27 de state membre. Nu avem niciun fel de mandat în ceea ce privește relațiile externe. Spunând acest lucru, Președintele dumneavoastră, doamna Hautala, menționa că este o legătură directă între modul în care uh, se respectă aceste drepturi în Uniunea Europeană și faptul că acest lucru se reflectă și la nivel extern. Acum, răspuns la întrebările dumneavoastră concrete. Uniunea Europeană, statele membre au multe de oferit pe plan extern, dar un prim pas ar fi acela de a admite și că avem și noi propriile probleme. În al doilea rând, trebuie să încercăm să le abordăm cu modalitățile pe care le avem la nivel național, prin agențiile de la nivel național și organisme în acest sens și organismele la nivel uh, european și, bineînțeles, uh, Consiliul Europei. În acest sens, uh, situația noastră este unică la, privită în contextul global. O altă serie de întrebări s-a referit la implementarea sau deficitul de implementare pentru că există legislație. Sigur, mai există și lacune, nu e suficientă legislația, dar implementarea este problema și din această perspectivă agenția este unică, pentru că este fie, singura instituție de acest uh, gen care au primit mandatul de a face niște uh, evaluări mai aprofundate pentru a vedea de ce există xenofobie, homofobie, discriminarea romilor. Am discutat aceste lucruri timp de decade, dar trebuie să mergem mai departe, să vedem cum funcționează aceste instituții înființate. Pentru că oamenii nu mai se adresează instituțiilor pe care le-am creat, nu se mai adresează poliției și acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze. Și prin aceste evaluări obținem date care sper că ne vor duce mai departe. Ne-am adresat organismelor de egalitate, uh, șanse egale și a rețelelor din care fac parte și uh, poliția, să discut, discutând cu acestea pentru a vedea dacă putem face ceva pentru a minimaliza barierele care efectiv există, nu doar pentru minoritățile naționale, ci și pentru problema discriminării de gen. Dacă vom avea date mai clare în ceea ce privește aceste mecanisme, sigur că le vom putea fructifica cu toții. Metodologia de efectuare a acestor uh, evaluări presupune însă și o implicare mai mare a statelor membre. Pentru că deseori ne lipsește ne lipsesc cunoștințele de la uh, fața locului. De aceea, legislația la nivelul Uniunii Europene trebuie să se bazeze, de fapt, pe datele reale și nu pe impresii pe care le-am avea. În al treilea rând, discriminarea și motivele acestei. Dacă constatăm astfel de probleme în relația cu minoritățile, sigur că le consemnăm, iar în uh, raportul nostru la solicitarea Parlamentului cu privire la minoritățile naționale, acest tip de discriminare își va găsi locul. Eu cred că odată cu adoptarea tratatului de la Lisabona se va crea o legătură mai strânsă între discriminarea minorităților și protecția drepturilor fundamentale în ceea ce privește posibilitățile de acțiune ale agenției. Au mai fost și o serie de întrebări care s-au referit la criza economică. Am stabilit un grup de lucru în cadrul agenției denumit Radar, care efectuează sondaje lunare pentru a vedea care este impactul crizei economice asupra unui număr de parametri. S-a dovedit a fi mai complicat decât am crezut uh, inițial, însă am învățat, am redefinit uh, metodologiile. Aici am uh, beneficiat și de experiența Frontex, pentru că și ei au instalat mecanisme pentru actualizarea datelor. Dați-mi voi să mă refer la un efect îngrijorător în, al crizei economice nu ne surprinde faptul că primii concediați au fost uh, lucrători migranți pentru, și doar un, o mică parte din aceștia se reîntorc în țările lor de origine, ceea ce face ca marea lor majoritate să intre, să se cufunde pe piața neagră cu pericolul de a fi supuși unei exploatări masive. Asta este un aspect pe care îl uh, evaluăm îndeaproape, dar acestea sunt doar câteva dintre elemente. Văd că persoanele din dreapta mea devin din ce în ce mai nervoase în sensul nerăbdătoare. De aceea am să fiu succint. Sper că vom continua acest dialog cu dumneavoastră și pe viitor. În numele celor două comisii, domnule director, doresc să vă mulțumesc pentru expunerea dumneavoastră. Bineînțeles că existența în sine a acestei agenții este până la urmă un succes enorm. Vă mulțumesc foarte mult! mai îmi revine misiunea de a face un anunț. Ambele comisii se reîntâlnesc la orele 15 în diferitele locații prevăzute în program.